persoane Mulțumesc, domnule coleg. Din păcate, nu este o chestiune de regulament. Bineînțeles că puteți adresa această întrebare comisiei și comisia, dacă dorește, vă poate acorda un uh, răspuns. Încheiem aici dezbatere. Avem șase propuneri de rezoluție și uh, va urma votul pe marginea rezoluțiilor. Vreau să vă comunic că procesul verbal al ședinței de ieri și textele uh, sunt disponibile. Dacă există obiecții legate de procesul verbal, nu e cazul. În cazul acesta, procesul verbal a fost adoptat. Și trecem acum la voturi. Se punem la vot șase propuneri de rezoluție privind uh, Malaesia. Domnul Preda. Președinte, aș vrea trece la vot să solicit în numele grupului meu ca la uh, votul despre refugiații din Eritrea să renunțăm la roll call vote la joint Uh, motion for a resolution și uh, solicităm un roll call vote pentru rezoluția depusă de ppe. Mulțumesc. sie haben gehört was der kollege um gebeten hat. Ați auzit care este solicitarea colegului. Dacă nu există obiecții, atunci putem proceda astfel. Văd că nu are nimeni obiecții. Trecem atunci la votul privind uh, rezoluția comună privind Malaesia. Amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la considerentul G. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iar acum rezoluția ca atare, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci se adoptă. Iar acum cele șase propuneri de rezoluție privind situația din Uganda. Întâi uh,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 Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Partea a doua. S-a solicitat o verificare electronică, s-a deschis votul. Durează puțin. Dacă a votat toată lumea, încheiem votul. se respinge. Pentru că este egalitate. Deci, partea a doua cade. Aliniatul 9, în textul original, cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm din nou electronic pentru aliniatul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge votul final al rezoluției astfel amendate. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu supunem la vot pentru că a fost propunerea de procedură domnului Preda ca aici să nu trecem la un vot cu apel nominal, ci vom supune uh, propunerea PPE uh, unui vot. Dar acum facem o verificare electronică. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. Trece la propunerile de amendament din partea diverselor grupuri politice. Mai întâi propunerea ALDE. Cine este pentru? Împotrivă? se respinge. Iar cum? Propunerea grupului S și D. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge de asemenea propunerea de rezoluție ECR. O supunem la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Deci pentru grupul S și D. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 719 din partea ECR, verificăm electronic, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. Propunerea PPE. Aici există și amendamente orale înainte de aliniatul 1. Domnul Casini are o propunere de amendament oral. Mulțumesc, domnule președinte. Acest amendament are obiectivul Uh, să ne facem mai ferm opinia legătură cu comportamentul Egiptului. Deci nu luăm doar act de ce a făcut Egiptul, ci spunem foarte clar că trebuie să acționeze ferm pentru eliberarea ostaticilor și să nu folosească niciodată și să nu pre- pregete să folosească forța împotriva traficanților. Și cerem de asemenea ca uh, Um, Comisariat pentru Refugiați să poată să ia contact cu persoanele sequestrate rapid. Sorta le autorità egiziane a prendere tutte le misure deci cerem autorităților egiptene să ia toate măsurile necesare pentru a asigura uh, uh, eliberarea persoanelor, să Uh, nu folosească forța împotriva imigranților, să le protejeze uh, integritatea fizică și psihologică și să garanteze că uh, imigranții nu vor avea, posibil, vor avea posibilitatea să contacteze înaltul comisariat pentru refugiați și să dea acces la înaltul refugiat, la înaltul comisariat solicitanților de azil. Mulțumesc. Deci acest text ar trebui să fie introdus înainte de aliniatul 1. Există cineva care are obiecții? Nu e cazul, atunci supunem la vot. Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O altă propunere de amendament oral după aliniatul 7 din partea domnului Sasoli. Președinte, Domnule președinte, dragi colegi, cer ca rezoluția că la rezoluție să se adauge un aliniat foarte important pentru noi, aliniatul 9 din rezoluția noastră comună. Îl citesc. Invităm statele membre uh, să facă față urgențelor umanitare prin reintroducerea voluntară în Uniune a tuturor refugiaților implicați. Cere Comisiei Europene să coordoneze această operațiune și să folosească fondurile disponibile din Fondul European pentru Refugiați. Mulțumesc! Domnul are cuvântul. Aș dori să cer uh, colegului să precizeze un lucru. Intervenție cerută, conform textului citit, se referă la toți cei care doresc, cer azil tuturor celor care cer azil sau tuturor celor care au dreptul de azil? Pentru că, să spunem, tuturor celor care cer azil este o formulare foarte periculoasă, pentru că ar, ar însemna să dăm aceste drepturi oricui cere azil. Deci, cereți interven... Um, eu cer uh, ca aceste persoane să se poată adresa în altului comisariat pentru refugiați. Deci aș propune colegilor în text să fie tuturor celor care ar, au drept de azil. Lord. Domnule coleg Sasoli, nu mai începem acum o dezbatere pe tema aceasta. Domnul Cassini a făcut o propunere, vă întreb dacă există obiecții împotriva acestui amendament oral. Nu e cazul. Atunci supunem la vot amendamentul oral. Probabil că nu vom primi 40 de voturi. Îl supunem la vot. Ich weiß, dass 10 Știu că 10% sunt <laughs> uh, un procentaj suficient, dar am întrebat înainte, ați avut destul timp pentru obiecții, supunem la vot amendamentul oral după aliniatul 7. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se dorește o verificare electronică. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. se respinge. Trecem la votul final pe marginea acestui proiect de rezoluție. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 36 de voturi pentru, deci se adoptă. Toate celelalte eh, propuneri de rezoluție au devenit astfel caduce. Mai am de făcut câteva anunțuri. Am primit din partea Consiliului patru puncte de vedere în prima lectură și eh, motivele eh, pe care s-a bazat. Titlurile vor fi comunicate în procesul verbal al acestei ședințe. Parlamentul are la dispoziție trei luni, începând cu data de mâine, 17 decembrie, pentru a-și exprima poziția vis-a-vis -vis de C7, fir 424, C27 din 2010 iar procesul verbal al acestei ședințe va fi prezentat Parlamentului la începutul eh, ședinței